Dzień dobry, witam państwa. Przechodzimy do... Dragi colegi, doresc să vă salut călduros. Trecem acum la explicațiile de vot. În primul rând, rezoluția pe care tocmai am uh, adoptat-o, spune președintele. Dar vom începe, de fapt, cu uh, raportul Morel, asistența macrofinanciară pentru Iordania. Vreau să vă rog să părăsiți sala rapid și în liniște. Dăm cuvântul domnului Pospișil. Un minut. Mr. Pospisil, take a floor, please. Vă rog, domnul Pospisil. Ne... Ano, děkuji pěkně za slovo, pane předsedající. Já se pokusím Mulțumesc, domnule președinte.